Well, hello everyone. You have received the agenda. If there are no objections, I can... Stimați colegi, ați primit ordinea de zi. Dacă nu aveți observații, se consideră adoptată. Câteva comunicări. În primul rând, am privit uh, agenda Consiliului în legătură cu regulamentul, în legătură cu dispozitivele medicale și în Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou trebuie să înaintăm o obiecție acum uh, față de o substanță toxică. E, e vorba de trioxid pentru că este cancerigen și nu există o valoare prag și de aceea avem probleme foarte mari avantajele socioeconomice uh, nu trebuie să, uh, trebuie, dacă sunt mai mari decât riscurile și dacă nu există informații, numai atunci se poate uh, găsi o excepție. Însă, având în vedere că cerința aceasta este extrem de extinsă, pentru că această substanță, cromium trioxid, poate să fie folosit în, în aviație, în rujuri, dar și în construcția de mașini. E clar că o aprobare pentru toate domeniile este extrem de nesigură și nu este deloc clar nici care sunt riscurile cu care este uh, de care este legată această folosire. Nu avem altă analiză socioeconomică posibilă. În al doilea rând, nu este posibil să vedem din această aplicație care uh, sunt alternativele și deci nu se îndeplinesc condițiile pentru um, aprobarea acestei substanțe. Documentul Comisiei către statele membre din septembrie 2018 ne arată că nu avem decât uh, informații parțiale și că există clare nesiguranțe și foarte multe lacune de informații. Documentul acesta identifică două opțiuni, să nu se acorde a, uh, aprobarea pentru că nu este conformă cu RICI sau uh, o altă opțiune este să se invoce uh, informații lacunare uh, și să se ceară o suplimentare cu informații cu privire la riscuri. Întrebarea către comisie este de când este opțională conformitatea, dacă puteți să ne spuneți, din uh, hotărârea din 7 mai de 2019 a Curții uh, Acești, care a um, de asemenea unde era un caz de încălcare a RICI. Vreau să știm în uh, vigoarea acestui caz dacă Comisia consideră că aici se îndeplinesc condițiile și în al doilea rând vreau să știu dacă nu se pot, um, dacă se constată lacune, Uh, nu văd de ce ar putea să se completeze după aceea informația. De exemplu, dacă un șofer nu poate să treacă permisul de conducere pentru că nu vede destul, nu poate să vină după aceea să spună că va încerca să furnizeze o informație cum că vede destul de bine. Cred că și uh, Comisia trebuie să vină cu alternative viabile, pentru că altfel pentru noi criteriile de uh, acordarea licenței nu sunt îndeplinite. Comisia a um, invocat anumite condiții pentru a putea combate fraudele, adică dorește întâi să primească o aprobare și după aceea dorește să combată lacunele. Nu cred că este o variantă posibilă. Comisia um, nu este convingătoare în ceea ce privește alternativele pe care le oferă. Cu alte cuvinte, Comisia, la fel ca și punctul la care facem referire prin sentința CEJ, se află din nou în aceeași situație și anume că prin propriile sale declarații, de fapt, ne arată că această aprobare ar fi uh, contrară uh, legislației. Întrebarea este dacă se modifică uh, datele problemei, trebuie să ne răspundă comisia sau dacă dorește să reformuleze. Este clar că respingerea este singura decizie corectă, însă știm în același timp și că Chrome 6 este folosit în foarte multe domenii, cum ar fi tehnica satelitară, dar și ruși de buze, după cum spuneam, și de aceea o respingere totală ar putea să aibă consecințe foarte mari. De aceea, pentru noi este foarte important să știm care sunt cerințele care sunt pe rol, care sunt aplicațiile sau uh, uh, care sunt domeniile de aplicabilitate ale acestui substanțe pe care le prevede Comisia, pentru noi nu există altă variantă. Ori se respinge din cauza nonconformității uh, informațiilor sau să se permită folosirea acestei substanțe numai în anumite condiții care îndeplinesc condițiile din RICH sau trei O folosire în mod excepțional și numai pe un termen foarte stabilit, uh, clar uh, stabilit, uh, adică și cerința și cererea de a furniza informații suplimentare într-un termen foarte scurt de asemenea. Dacă nu poate Comisia să ne furnizeze toate aceste informații care lipsesc, RICI trebuie să fie aplicat, dar industria primește o șansă să mai corecteze ceea ce s-a întâmplat. Vrem însă să fie clar că la acordarea acestei licențe se respectă toată jurisprudența dinainte, pentru că altfel vom acționa nelegal și uh, nu, este, uh, nu putem să acordăm o licență contrar legislației. Trebuie să minimizăm toate riscurile, nu avem praguri, nu putem să ne uh, orientăm după praguri. Este clar cancerigenă substanța, deci aș vrea să ne dea Comisia răspunsuri concrete. Trebuie corectată această variantă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi avea un discurs de antevorbitorul meu, pentru că eu susțin propunerea comisiei și vă explic, vă explica de ce. Nimeni nu contestă că promul 6 are proprietăți cancerigene, mutagene, neurotoxice. Însă, acestea fiind spuse, este nevoie de precauții de uz pentru a îi proteja pe lucrătorii care utilizează acest produs și, în același timp, mediul. Comisia se bazează pe avizul Comisiei ECA, care estimează că riscul poate să fie uh, ținut sub control și că această substanță poate să fie utilizată atâta timp cât nu există alternative fiabile. Cromul 6 este indispensabil pentru o serie de aplicații industriale am multe IMM-uri în regiunea mea care îl utilizează, pentru că ar exista un procedeu de substituire, însă acesta are multe limite și nu este la fel de eficient. În plus, utilizarea trioxidului de crom este deja reglementată în multe state, printre care Franța, unde avem condiții de utilizare foarte stricte ale acestui produs legislația franceză prevede valori limită de expunere în cadrul profesional, limite foarte scăzute și nu văd de ce nu am luat acest exemplu, uh, reperul și limitele există, se poate utiliza acest produs în condiții foarte stricte, cu valori limite foarte scăzute. Uh, a reamintit antevorbitorul vorbitorul meu, fără o prelungire a autorizării, nu se va putea uh, realiza tratamentul anumit, suprafețelor anumitor piese în domeniul aeronautic, nu se va mai putea face pe teritoriul european, deci piesele vor fi prelucrate în afara Europei pentru a fi reimportate, deci uh, din nou emisii de carbon. Și vom avea uh, produse tratate care vor putea să circule în Europa fără niciun fel de control al limitelor. Deci uh, vom pasa problema în uh, către regiuni ale lumii unde reglementările sunt mult mai laxe. Deci aici este vorba de anumite utilizări în anumite condiții ale trioxidului de crom nu, eh, este, nu văd niciun motiv pentru a chestiona propunerea comisiei. Vă mulțumesc, eh, doamna Grostet, domnul Belet. Mulțumesc foarte mult, dimine- bună dimineața, majoritatea dintre noi am eh, Uh, majoritatea argumentelor mele au fost uh, prezentate de François Grostet. Uh, ea a făcut referire la IMM-uri, această solicitare de autorizare pe care a fost depusă de Lanxess este susținută și de 150 de IMM-uri care utilizează aceste produse. Depunerea acestei autorizări nu este un, un ușoare din punct de vedere administrativ. Între timp am aflat că companii mai mari au primit autorizarea de utilizare în anumite cazuri timp de 12 ani, deci autorizarea care este solicitată aici este mult mai restrictivă, este vorba de o perioadă de 4 până la 6 ani maxim cu controle stricte și cu uh, Eh, evaluări foarte eh, stricte menționate de François. Vă trimit la raportul Comitetului Consultativ pentru că dacă citim textul, acesta sună alarmant din punct de vedere al sănătății și trebuie să fim foarte precauți cu aceste produse, însă Comitetul Consultativ spune că transmiterea, eh, trimiterile la impactul de sănătate nu uh, este adevărată pentru că uh, oamenii de știință spun că numărul total de cazuri la care se face trimitere în propunere de obiecție, numărul total este uh, a fost supraestimat și ultima propoziție este că reutilizarea acestor estimări în afara analizei socioeconomică nu este recomandată. Deci nu se recomandă, nu se recomandă utilizarea utilizarea acestor statistici în afara contextului. Deci am ajuns la niște date alternative. Al doilea element și François a făcut trimitere la alternative posibile. Bineînțeles, când există alternative care sunt nepericuloase, acestea ar trebui să fie utilizate. Comitetul consultativ spune că este de acord după evaluare că este de acord că aceste alternative nu sunt fezabile în această uh, perioadă de timp. Pot să vă citesc toate detaliile, însă este un text uh, complex. Și după aceea se face trimitere la uh, decizia din 7 martie a Curții de Justiție. Ar putea să existe o paralelă, însă aceasta nu este certă și uh, ar trebui să-i dăm Comisiei posibilitatea de a examina impactul acestui, acestei decizii a Curții. În orice caz, putem să concluzionăm că suntem într-o perioadă electorală și că orice autorizare uh, depusă va, se va izbi de o serie de obiecții. François a menționat și primeștia uh, externalizării acestei producții în afara Uniunii. Așadar, vă rog să încercăm să păstrăm lucrurile în interiorul Uniunii, în cadrul de control pe care îl avem să fim precauți, însă autorizarea este condițională, nu este pe 12 ani ca și, ca și pentru marile companii. Aici este vorba despre Lanxess și multe alte IMM-uri include multe controle și o evaluare. De aceea eu m-aș opune obiecției ridicate împotriva acestei solicitări. Bun, mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul lui domnului Fluie din partea comisiei pentru a ne prezenta avizul comisiei în legătură cu această, acest aspect. Bună dimineața, stimați eurodeputați, domnule președinte. Am luat notă de obiecția ridicată recent de Parlament în legătură cu trei autorizări Câteva vor fi votate în plenară săptămâna viitoare. Proiectul de rezoluție pe solicitarea Lanxes, pe care o discutăm acum, privește o uh, aplicații mult mai importante pentru economia europeană. Ă, sunt pe, peste 4.000 de situri și 100.000 de lucrători care sunt afectați de această solicitare de ă, autorizare. Înainte de a intra în argumente, aș uh, declara foarte clar că um, respingerea autorizării înseamnă că aceste companii ar trebui să oprească producția în ziua de după uh, expirarea autorizării. Deci sute de mii de lucrători își vor, um, sunt, uh, riscă să-și piardă locul de muncă, lanțul de producție va fi perturbat și se Uh, și se riscă externalizarea către, locale, către state din afara Uniunii Europene. Articolele tratate nu conțin nu mai conțin substanța respectivă și pot să fie importate din afara Uniunii, fără restricții. Nu am uh, tratat lejer această solicitare, am evaluat-o cu grijă, inclusiv toate aspectele menționate în rezoluție. De exemplu, am, ne-am pus întrebarea dacă solicitarea ar trebui să fie uh, uh, aprobată de către Comitetul RICI, de către statele membre. La această discuție, 27 din 28 state membre au susținut clar propunerea de a autoriza utilizarea. Și în final, când am uh, depus textul care face acum subiectul proiectului de rezoluție, 24 de state membre au votat pentru. Solicitarea Lanxess uh, acoperă o, un spectru larg de utilizări Comisia a făcut o analiză aprofundată pentru a restrânge aceste utilizări pentru uzurile unde este necesară um, um, aplicarea unei uh, aplicarea de Chrome și unde nu există altă alternativă. De asemenea, unde există consecințe pentru utilizatorii ulteriori. Acolo s-a solicitat o solicitare separată. Însă comisia are doar posibilitatea de a acorda sau de a respinge o autorizare. Nu putem să acordăm o perioadă de grație pentru anumiți utilizatori ulteriori. În momentul de față analizăm decizia juridică în legătură cu pigmentul crom plumb unde curtea a criticat comisia pentru că nu a analizat suficient informațiile în legătură cu alternativele uh, disponibile care au fost uh, depuse în perioada de două săptămâni de consultare publică și a anulat autorizarea. aceste fapte trebuie să fie fondate pe fapte și să nu fie ipotetice. În cazul Langses, toate informațiile au fost analizate în profunzime și chiar și furnizorii de tehnologii alternative, așa numită tehnologie PVD, au uh, făcut apel către comisie să acorde autorizarea Langses și pentru alte uh, solicitare cu o perioadă de, de evaluare de până la șapte ani pentru a avea timp uh, să pună tehnologiile alternative pe piață. Comisia a propus să se acorde autorizarea cu o perioadă foarte scurtă de evaluare, dar și pentru utilizări mai limitate și în condiții stricte. Vă reamintesc că aceste condiții depind de utilizare, condiții care sunt de 5 până la 10 ori mai stricte decât limitele de expunere pe care le-au stabilit uh, Parlamentul și Consiliul în decembrie 2017. În concluzie, Comisia este convinsă că a găsit un echilibru care reflectă toate obiectivele uh, solicitantului. Vă mulțumesc. Domnule Hausling, doriți să răspundeți? Ja, die Kommission hat ja, hat ja... Da, Comisia a spus că există probleme, a confirmat acest lucru după aceea chiar. Eu nu cred însă că am tras concluziile care trebuie din sentința din 7 martie a curții. Eu nu văd nicio diferență față de cazul actual da, într-adevăr, nu putem, doamnă Grosteț, să argumentăm totuși, să spunem că dacă noi limităm prea mult lucrurile, atunci o să se producă în exterior. Sigur că auzim argumentul acesta tot timpul. Ideea e că dacă interzicem noi, alții o să o facă. Da, dar totuși există o regulă care trebuie respectată. E vorba de regulamentul RICI și trebuie să-l respectăm. Iar, doamna, iar comisia mm, e foarte generoasă, văd, cu RICI acum și mm, de fapt, uh, pune alte condiții pentru uh, aprobare. Mi se pare destul de greșit. Deci, în rezoluție am spus clar că e o diferență dacă folosim cromul în sau substanțele acestea la rujul de buze sau în uh, industria aeronautică sau spațială. Deci, clar că va trebui să diferențiem folosirea acestor substanțe, ceea ce Comisia momentan n-a făcut. Ați spus că la Consiliu a existat voturi împotrivă. Da, într-adevăr, au existat. Germania a votat împotrivă, mi se pare de mirare, dar totuși există motive serioase să mai discutăm o dată despre subiect și nu să spunem imediat că periclităm locația industrială Europa. Eu cred că putem să uităm de RICI atunci dacă, dacă acționăm așa, dacă noi nu ne luăm propriile noastre noastre regulamente în serios. Eu vă rog să ne mai gândim încă o dată dacă nu cumva Comisia totuși ar trebui să se simtă obligată de legislația existentă, dacă ar trebui să dea clar ori alternative, ori condiții, ori să specifice domeniile la care este permis, pentru că nu există alternative, dar nu să facă o aprobare generalizată, paușală, care nu este bună, este împotriva aici, repet. Mulțumesc! Well, thank you very much. That concludes the... Mulțumim. Să încheie astfel dezbaterea. Următorul punct pe ordinea de zi, voturi. Voturile s-au anunțat pentru ora 10, așa că mai așteptăm câteva minute, poate mai apar uh, câțiva dintre colegi. Well, hello everyone. Bună ziua tuturor. Vă invit să luați loc astfel încât să putem proceda la vot. Sunt doar câteva voturi, toate sunt electronice, ca să nu fie discuții. Deci aveți nevoie de cartelele de vot. Sunteți gata? Perfect. Then... Bun. Votăm în legătură cu acordul uh, cu privire la negocierile interinstituționale pentru înființarea programului pentru acțiune de mediu, programul LIFE. Votul este deschis. I will follow you. Okay. We have an abstention from Mrs. Yata. Avem o abținere, doamna Iatemache. Așa mi s-a părut, că e o abținere. Deci ați votat pentru. Bun. Închidem votul. It's adopted. Se adoptă. The next one. Următorul vot se referă la proiectul de aviz sub formă de scrisoare în legătură cu bugetul pe 2020, mandatul pentru trialog, votul este deschis. And it's closed. Votul este închis și se adoptă. Now we are voting on... Acum votăm uh, acțiune pentru rezoluția privind obiecțiile la utilizarea secundară a trioxidului de crom. Votul este deschis. And it's closed. Votul este închis. Se adoptă. And that concludes. Cu asta am încheiat voturile. Dar activitatea noastră continuă cu întâlnirea mixtă împreună cu PETI în legătură cu audierea privind uh, negarea schimbărilor climatice. Uh, ne vom muta în sala 4Q1. Deci uh, vă rog să participați. În mod normal este ultima noastră întâlnire. Mai avem pe 2 aprilie uh, o uh, întâlnire. Vă urez însă de pe acum uh, mult uh, succes.